Good morning, dear colleagues. Bună dimineața, stimați colegi, cred că putem începe. So let's start with the adoption uh, of the agenda. Să începem cu adoptarea ordinii de zi. Punctul 21 va urma după punctul 23. 2 va urma după 17 și 16 și 21 vor fi amânate. Dacă nu sunt obiecții și dacă nu vor fi obiecții până la finalul ședinței, procesul verbal al ședinței de pe 21 și 23 februarie se consideră aprobate. Așadar, să începem cu punctul 4. vom înlocuirea anexei A la regulamentul 2015-848 privind procedurile de insolvență. Raportorul este domnul Tadeus Țiefsca. Așa că acum dau cuvântul raportorului, domnul Țievca. Kolejne wracamy do... Mulțumesc, doamnă președinte. Stimați colegi, ne întoarcem la subiectul acesta, respectiv la procedurile de insolvență și respectiv uh, procedurile care țin de aceste proceduri. Vă amintesc că la începutul uh, mandatului uh, acestuia legislativ am încheiat dezbaterile tripartite pe tema regulamentului privind uh, procedurile de insolvență și regulamentul este în vigoare din iunie 2016, aproape în întregime este în vigoare, mai puțin partea care se referă la rețeaua, rețelelor, uh, rețeaua registrelor de insolvență care va intra în vigoare uh, în anul 2019. Procedurile însă sunt dinamice. Toate statele membre încearcă, prin urmare, să se adapteze la schimbările înregistrate. Statele membre se gândesc uh, atât la angajatori cât și la angajați și încearcă, bineînțeles, să găsească cele mai uh, bune soluții în cadrul procedurilor uh, de insolvență, cele mai bune uh, so- soluții pe plan social. Și tocmai de aceea apar noi și noi proceduri și elemente. Regulamentul are două anexe. Anexa A, care se referă la lista de, proced- de, de proceduri de insolvență, și uh, o anexă B în care sunt enumerați practicienii în insolvență. Din pricina modificărilor uh, care apar la nivelul statelor membre, trebuie să operăm la rândul nostru schimbări asupra uh, sau la nivelul regulamentului. Iar această schimbare nu se face prin intermediul actelor delegate, ci printr-o procedură normală legislativă. Prima modificare de, ge de genul acesta a avut loc în 2016. Era vorba despre niște modificări la nivelul legislației poloneze, uh, modificări la care trebuia să ad adaptăm regulamentul nostru. Acum Croația, Bulgaria, Portugalia, Letonia și Belgia vin cu cerințe similare uh, din partea către Comisia Europeană. Deci aceste state cer Comisiei Europene să opereze modificările necesare la nivelul regulamentului modificări generate de noutățile apărute pe plan legislativ în respectivele state membre. Am înțeles că Comisia Europeană a evaluat deja situația. De fapt, am primit uh, o serie de informații din partea Comisiei Europene cu privire la uh, analizele demarate. Se pare însă că aceste analize nu s-au finalizat. Așteptăm rezultatele finale cât mai curând cu putință. Problema este una tehnică. Noi lucrăm în paralel, respectiv Parlamentul și, uh, uh, și Comisia. Statele membre în cauză deja și-au evaluat noile instrumente și e important ca și noi să uh, putem opera modific- modificările necesare la nivelul anexelor cât mai curând cu putință. Deci, dacă îmi permiteți, doamnă președinte, aș cere Comisiei Europene să ne explice uh, procedurile pe care le-a demarat. Vă mulțumesc foarte mult. Acum dau cuvântul membrilor care doresc să facă observații. Dorește cineva să ia cuvântul? Then... În acest caz, dacă nu sunt observații, doresc să întreb dacă nu dorește Comisia sau președinția Consiliului să ia cuvântul. Aveți cuvântul. Vă mulțumesc. Bună dimineața tuturor. În primul rând doresc să-mi exprim susținerea pentru proiectul de raport al stimatului nostru coleg, domnul raportor. De asemenea, suntem de acord cu amendamentele și acordurile din cadrul Consiliului. Ca o scurtă explicație, pe lângă cele menționate de domnul raportor, amendamentele tehnice de la anexa 1 ale regulamentului pentru insolvență modificat includ și noi tip de proceduri de insolvență la nivel național care au fost introduse recent în diferite legislații naționale. În timpul discuțiilor din cadrul Consiliului, mai mulți uh, delegați uh, ne-au informat privind evoluția legislațiilor naționale și Comisia a evaluat conformitatea legilor naționale cu cerințele regulamentului de insolvență. În urma acestei evaluări, am conchis că cerințele regulamentului sunt întrunite în întregime și astfel confirmăm acordul nostru privind textul Consiliului și că este vorba de amendamente tehnice și că este vorba de o evaluare tehnică, iar condițiile sunt întrunite. Vă mulțumesc! Thank you very much. Mulțumesc foarte mult! Dau cuvântul domnului Țevsca. Adios. Okay. Bardzo chciałem podziękować przedstawicielce Komisji. Vreau să îi mulțumesc reprezentantei Comisiei Europene, vreau să îi mulțumesc pentru acest răspuns. Și aș avea, prin urmare, următoarea propunere. 1 aprilie, termen limitat de depunere a amendamentelor, în cazul în care există amendamente. Dacă nu vor exista amendamente sau dacă cele depuse nu vor fi foarte complicate, atunci consider că am putea vota la următoarea ședință acest raport. Mulțumesc! Okay, thank you. Vă mulțumesc foarte mult, domnule Țievsca. Dați în minte că termenul limită este 11 aprilie 2018 la ora prânzului pentru amendamente. Și vom vedea când se va vota. Să trecem acum la punctul 5. Și anume, printarea tridimensională, printarea 3D, drept provocare pentru drepturile de proprietate intelectuală și răspunderea civilă. Doamna raportor este Joel Bergeron și dau cuvântul doamnei raportor. Laura et chère présidente, mes chers collègues. Mulțumesc, doamnă președinte. Stimați colegi, mai întâi de toate vreau să vă mulțumesc pentru toate contribuțiile aduse la acest raport cu privire la imprimarea tridimensională. 149 de amendamente au fost depuse. Numărul acesta dovedește interesul dumneavoastră pentru subiect. Vă mulțumesc pentru el. Vă propun să discutăm câteva dintre amendamentele depuse. Asta cu atât mai mult cu cât există amendamente, poate prost traduse, pe care nu le-am înțeles. Multe amendamente la compromisul A. Toți raportorii din Umbra au depus un amendament pe tema aceasta. Vreau să fiu clară. Aspectul pe care îl numeam marginal în uh, contextul sectorului imprimării tridimensionale nu s-a bucurat de sentimentul dumneavoastră, înțeleg. Uh, înțeleg și eu că industria aceasta se va dezvolta, însă pe baza diverselor discuții pe care le-am purtat cu profesioniștii din sector, vroiam să precizez doar faptul că această evoluție va fi lungă și costisitoare, în special pentru părțile private aș, accept uh, amendamentele noastre de ștergere. Este for, vorba despre amendamentele domnului de Grandes Pascual, Karim și, de asemenea, amendamentele care vin cu preciz, uh, precizii, uh, precizări utile, precum amendamentul domnului Buda, care e foarte precis de fiecare dată. În ceea ce privește considerentul uh, C, Uh, consider că pe baza amendamentelor depuse putem obține un amendament de compromis. De ce? Pentru că amendamentele 25 până la 29 pun cu toatele accentul pe faptul că din ce în ce mai multe sectoare sunt afectate de dezvoltarea imprimantelor 3D. Mă gândesc la sectorul automoto, medicină, arhitectură, design, aeronautică, arheologică, arheologie, reconstrucție arheologică, respectiv. Deci toate aceste sectoare sunt afectate. Sunt de acord uh, cu domnul uh, uh, de Grandes, de Grandes Pascual și amendamentul său 31 care vorbea despre sectorul medical, stomatologic, aeronautic, uh, care vor avea de câștigat în cazul în care reglementările în domeniul acesta al imprimării tridimensionale vor uh, uh, viza dezvoltarea sau vor promova dezvoltarea. După aceea, considerentul E Uh, scăderea consumului de energie. Avem aici un amendament uh, de compromis posibil care să conțină amendamentele 37 până la 40 ale, ale domnilor Popa, Crisogonos, uh, Buda, domnul, a domnului Le Breton și a doamnei Butone, printre alții. De asemenea, consider că e important să precizăm că, în ciuda reticențelor unelor dintre dumneavoastră, fabricarea de produse prin imprimare 3D nu este ilegală. Amendamentele doamnei Delvo, a domnului Mastalca, a domnului Crisogonos, uh, Le Breton și Butone și a doamnei Butone completează și precizează punctul acesta. Însă Atenție! Domnule Anderson, este aici un amendament pe care nu l-am înțeles. Cred că s-a întâmplat ceva la, la traducere. Sau poate că nu reușesc eu să înțeleg. Este vorba despre amendamentul dumneavoastră 61. Spuneți că fabricarea produselor prin imprimare 3D este ilicită. Nu poate să fie ilicită. Deci amendamentul 61. Dar cred că uh, cineva a făcut o greșeală în cursul traducerii. Dar bine, veți interveni cu siguranță pentru a-mi explica amendamentul. M-am uitat la definiția <laughs> conceptului de ilicit. Ilicit este lucru care încalcă legea, printre altele, deci nu se aplică. După aceea, răspunderea civilă. Avem amendamentele 100 până la 106. Mi se pare că suntem cu toții uh, pe aceeași linie. Și anume, regulile răspunderii generale se aplică și în cazul imprimării 3D, dar cu toate acestea, un regim specific ar putea să fie aplicat în cazul, unor, uh, în, cazul în care se vor de- detecta complicații juridice pe viitor. Deocamdată nu știm care sunt uh, problemele care ar putea apărea în contextul răspunderii civile. Uh, Uh, țin uh, cont de sensibilitățile fiecăruia dintre dumneavoastră. Sunt uh, într totul de acord cu amendamentul 97 al domnului Anderson și a doamnei Hautala, printre alții, în ceea ce privește imprimarea 3D și re, uh, scăderea consumului de re, uh, resurse naturale și de energie. Lucrul acesta este foarte, foarte important. Imprimarea tridimensională va scădea cu siguranță impactul asupra mediului înconjurător. Uh, Bineînțeles, vom putea prin, prin această activitate combate și schimbările climatice, deci e important să punem accent pe punctul acesta. Domnule Gaspara, la amendamentul dumneavoastră 111 vorbiți despre eventualele pericole pentru consumator reprezentate de imprimarea 3D. Iată, acest, acest amendament completează aliniatul meu 3 și amendamentul meu 113 după aceea, drepturile de autor și controlarea acestora, în special posibilitățile tehnice și juridice de control, cu toții vă opuneți uh, ideii de crearea unei taxe pe imprimarea 3D menită a acoperi uh, pagubele suferite de proprietarii drepturilor uh, de proprietate in, intelectuală. Amendamentele 100 115, 116, 116, 117, 120. Vă înțeleg pozițiile, este un punct uh, foarte, uh, foarte sensibil, dar dați-mi voie să vă explic care e poziția mea. În domeniul imprimării de copii, există o taxă pe care o plătiți cu toții. Poate că nu sunteți conștienți de achitarea acestei taxe, dar ea există, 0,001 cenți, uh, o sumă mică pentru individ, uh, dar uh, odată colectată valoarea este mare și valoarea respectivă ajunge la autor. Deci, iată, un, acolo un centuleț care poate avea un impact enorm. Bineînțeles, ideea de taxe ne sperie pe toți, pentru că suntem afectați, ni se impun o serie de, de taxe, dar cred că în contextul acesta n-ar fi rău să ne gândim la posibilitatea impunerii unei taxe. M-am uitat la cifre și uh, suma colectată uh, pentru imprimarea de cope, copii este uh, vărsată integral autorului uh, și uh, ajunge la cote imense. Deci vă înțeleg, eu mă gândesc și la autor, da, dacă insistați, bineînțeles, nu mă voi, nu mă voi opune. Există o serie de taxe impuse pentru orice uh, Uh, lucru pe care îl considerăm până la urmă uh, obișnuit. Sunt, sunt taxe mici uh, care nu ne împovărează, dar care reprezintă mult pentru autor. Sunt de acord cu doamna Gebhardt, care spunea că sensibilizarea publicului este necesară pentru protejarea drepturilor de proprietate intelectuală. Sunt întru totul de acord cu domnia sa. Uh, Asta cu atât mai mult cu cât consider că în domeniul imprimării tridimensionale și în uh, contextul obie- uh, operelor de artă nu am evaluat impactul imprimării 3D. Se prea poate ca peste câțiva ani să putem uh, crea prin imprimare 3D astfel de opere de artă fără să mai știm cine este autorul. Deci sunt de acord cu dumneavoastră, doamnă Gerb, Hart și bineînțeles sunt de acord și pe tema brevetelor și uh, încălcării uh, regulilor în domeniu. Deci cam atât din partea mea, aștept reacțiile dumneavoastră. Thank you very much. Uh, good morning from, from... Bună dimineața din partea mea. Are cuvântul domnul de Pascal. Vă mulțumesc foarte mult, stimați colegi, domnule președinte, am avut ocazia să îmi spun părerea privind proiectul, la fel ca toți ceilalți, și primul, primul schimb de criterii pe care l-am avut în cadrul Comisiei Juridice în prima zi. Acum văd cu multă mulțumire că am ajuns în partea de în etapa de a formula amendamente și că aceasta coincide cu discuțiile anterioare, ceea ce mi se pare pozitiv. Nu pot nici să spun că ar fi vreo confruntare importantă cu um, ar fi vreo discrepanță majoră față de cele gândite de doamna raportor, care îi mulțumesc atât ce privește acceptarea amendamentelor pe care le-am formulat eu, precum și disponibilitatea de a ajunge la un consens privind diferitele chestiuni, asupra cărora putem în mare măsură să coincidem. Diferența este în judecata de valoare privind oportunitățile pe care le aduce această tehnologie pentru dezvoltarea industrială și inovație. Mi se pare că se subestimează prea mult aceste aspecte. Eu cred cu toată sinceritatea că ar trebui să încercăm să progresăm cât mai mult și să ținem pasul cu realitatea. Și de multe ori, realitatea ne surprinde. Eu mă ocup și de transporturi și Momentan uh, discutăm despre mașinile autonome. Înainte de a putea conchide și preveni responsabilitatea pe care o aduce cu sine acest uh, nou instrument, trebuie să ținem cont că poate să treacă foarte mult timp și este adevărat că de foarte multe ori realitatea noi ia înainte și nu putem ține pasul cu ea prin capacitatea noastră de, legisla, de a legifera. Trebuie să ținem cont de faptul că această tehnologie aduce multe oportunități de inovare pentru companii, duce la scăderea costurilor generale și atât privind proiectarea cât și producția, cât și costurile aferente. Trebuie să ținem cont de faptul că este o tehnologie care poate deveni și mai accesibilă și mai simplă în viitor. Este posibil ca astăzi să fie în perioada de probă și mâine să facă parte din viața noastră zi cu zi. După cum au spus unii membri, pe care nu-i voi numi, dar văd că majoritatea amendamentelor formulate coincid cu părerea lor și văd că doamna raportor le-a inclus în uh, propunerea sa. Așa că doresc să spun că mă bucură acest consens, deoarece arată o analiză uh, adecvată din partea tuturor arată că nu s-a tratat cu frivolitate subiectul și că n-a fost afectat de poziții ideologice și de apartenența la diferite grupuri politice. Și în ultimul rând, doresc să spun uh, că ar trebui să trecem peste, că ar trebui să găsim mod de a nu fi prejudiciați niciun fel de ținători de drepturi de autor și sunt multe propuneri făcute de colegii mei, ilustri Uh, juriști care au uh, propus ideea de a avea o taxă în această privință. Aș dori să spun că este vorba de competență națională aici, deci am uh, intrat în conflict aici cu ideea de subsidiaritate și ar trebui să analizăm mai bine situația. Am prezentat 24 de amendamente în total, cred că au fost 149. Dar doamna raportor a menționat mai multe, poate că avea dreptate. Nu cred că există diferență de opinie reconciliabilă, doar o diferență de analiză. În concluzie, mă bucur că poziția doamnei raportor este una receptivă față de criteriile prezentate de către noi și că există disponibilitate de a discuta atunci când un amendament de compromis poate să coincidă cu un numitor comun al proiectului. Mă voi opri aici, dar nu înainte de a o felicita pe doamna raportor pentru activitatea și atitudinea sa și adaug că sper să putem să colaborăm cât mai bine în viitor, în același spirit, cât mai constructiv. Mulțumesc! Vă mulțumesc foarte mult, doamna Ghepar. Da. Mulțumesc, domnule președinte. Vorbesc în numele raportorului noastre din umbră, doamna Delvo. Din păcate, doamna Delvo nu poate fi prezentă la ședința de astăzi. Regretă, bineînțeles, lucrul acesta. Și acum trec la franceza Asta, acesta este anunțul meu uh, pentru interpreți. După ce a citit cu atenție textul, în general sprijin abordarea doamnei Bergeron, care îi mulțumește pentru inițiativă, însă sunt niște amendamente prezentate pe mai multe aspecte. În ceea ce privește considerentele, nu consideră că ar fi bine să se facă o trimitere la un text care încă este în curs de dezbateri. Trimiterea articolele 10 și 14 din propunere în ce privește anumite aspecte din contractele de furnizare de conținut digital. Dâns ar prefera ca a, a, să se dezbată aceste prevederi înainte de a preconiza folosirea lor ca atare. Cred că aveți, uh, sunteți de acord cu mine, doamna Bergeron, să precizăm despre ce se vorbește înainte de a ne pronunța, pentru că lucrurile sunt în curs. În ceea ce privește răspunderea care revine fiecăruia momentul în care se propune imprimarea 3D în uh, pe scară industrială, trebuie să vedem dacă există căi de recurs colectiv sau acțiuni uh, comune uh, pentru a putea face despăgubirile care se impun. În ceea ce privește protecția consumatorilor acum, se propune punerea pe picioare a unor posibilități de trasare a produselor. E vorba aici de aliniatul 3. Dânsa reamintește, reamintește că există, această tehnologie prezintă multe avantaje pentru Uniunea noastră economică, personalizarea obiectelor și asta înseamnă că consumatorii europeni sunt satisfăcuți, sunt satisfăcuți în cererile lor. Iar economiile de energie care pot fi registrate sunt și ele demne de menționat. Asta ne-ar permite să fim mai coerenți cu ceea ce ne dorim în cadrul tranziției noastre către o economie mai ecologică. Doamna De Vos dorește deci să fie deschisă pentru discuții și pentru compromis. Și eu voi lua cuvântul mai târziu gesagt haben, dass er äh, pozitiv ist, äh, ist mir tatsächlich eine sehr wichtige. Ați spus că amendamentul, amendamentele mele sunt pozitive, mă bucur foarte, foarte mult că sunteți de acord cu mine, îmi dau seama că această evoluție poate fi una pozitivă, dar să nu uităm ce impact o, uh, va avea această te, uh, tehnologie asupra drepturilor autorilor. Uh, Ah, eu cred că va trebui să mai discutăm mult despre subiectul acesta. Nu știu dacă o taxie, taxă va fi neapărat suficientă, pentru că vorbim aici și despre contrafaceri ah, și, prin urmare, trebuie să avem mare, mare atenție la drepturile autorilor, să ne gândim la ele. Dar vă mulțumesc foarte mult, doamnă raportor, pentru tot ceea ce ați făcut până acum și vă mulțumesc și dumneavoastră, domnule președinte. Thank you, Mr. Anderson. Vă mulțumesc, domnule Anderson. Thank you, Chair. Vă mulțumesc. Doresc să încep uh, prin a mulțumi raportoare pentru activitatea sa și să spun câteva cuvinte. Am 23 de amendamente, dar nu le voi menționa pe toate. Voi spune doar pe scurt despre ce este vorba. Primul amendament se referă la faptul că reglementarea printării 3D ar trebui să facă ar trebui să înlesnească dezvoltarea tehnologiei 3D din punct de vedere tehnologic pentru a putea fi folosită cât mai aproape de potențialul său. Deci să nu uh, avem regulamente care să pună cumva obstacole în calea dezvoltării tehnologiei și încep cu amendamentul 61 din considerentul H. Raportor, menționat de doamna raportor. Am înțeles că s-a tradus greșit în limba franceză, dacă am înțeles eu corect. Ah, scuzați-mi pronunția aici. Cred că lipsește cuvântul an aici. Oricum, să știți că sună mult mai bine în engleză și este mult mai ușor de înțeles. Se referă la modificarea considerentului H, care nu sună atât de bine în engleză, de fapt. Cred că putem să cădem de acord privind considerentul H. Mergem mai departe. La liniatul 4, amendamentul 116 se referă la eliminarea taxei pe printarea 3D. Este una dintre ideile care ar putea să pună piedici în calea dezvoltării tehnologiei. Și nu văd neapărat analogia dintre această taxă și taxa pentru fotocopiere sau taxa pe care o avem uh, pentru a acoperi posibilitatea că cineva să pună un fișier MP3 pe un telefon. Scopul cumpărării unui fișier pentru printare 3D este de a-l folosi, deci nu mi se pare că taxa pentru fotocopiere este un exemplu bun și probabil că nici taxa pentru fotocopiere nu este o taxă în adevăratul sens al cuvântului. La aliniatul 5, amendamentul 125, prin care doresc să se elimine aliniatul 5, din cauza unor uh, îngrijorări privind uh, monitorizarea excesivă la care ar putea să ducă aliniatul 5. De asemenea, noi, verzii, credem că directiva pentru e-commerce include și o răspundere intermediară și că aceste lucruri sunt bune care ar trebui respectate. Avem mai multe amendamente privind acest subiect. Spre exemplu, amendamentul 141, care reprezintă un alineat nou, care spune că aplicabilitatea, necesitatea și practicabilitatea pentru, intermediari, pentru furnizori de servicii intermediare din domeniul printării 3D este un amendament care putem fi de acord. Mulțumesc! Madame Boutonnet. Doamna Butone. Fără microfon, vă rog. Je remercie Mme Bergeron. Vreau să mulțumesc doamnei Bergeron pentru raportul sau pentru explicațiile furnizate. Eu am uh, depus într-adevăr o serie de amendamente. Împărtășesc ideea acum că normele juridice trebuie să încadreze niște evoluții tehnologice, dar nu să le împiedice. Într-adevăr, aveți dreptate când ați spus că trebuie să creăm o nouă taxă pentru uh, printarea unor copii private. Este important asta pentru cei care creează. Dar această uh, inovare încă nu a dat peste cap uh, drepturile de autor dar dacă să zicem că creezi un fișier și asta este o operă, într-adevăr ea trebuie să fie uh, protejată și uh, produsele contrafăcute trebuie să fie luate aici în calcul pentru a putea da importanța necesară acestei, acestui fenomen al printării 3D. Mulțumesc! Comisia. Doriți să interveniți? Mulțumesc, uh, domnule președinte, bună ziua tuturor! Salutăm acest proiect de raport. El conține elemente foarte interesante, importante. M-aș mărgini la răspunderea civilă și v-aș da niște informații aici. Pe 9 martie, luna aceasta așadar, servicii din cadrul uh, Comisiei Europene au lansat un apel la experți pentru a crea un grup de experți privind răspunderea civilă în domeniul tehnologiilor digitale. Acest grup de experți se va întâlni în două uh, formule. Unul se va referi la directiva privind uh, răspunderea civilă ca atare, iar alt grup se va ocupa de acest aspect în mod mai transversal, mai general. Deci, pe noi interesează foarte mult acest uh, subiect pentru că ne interesează și certitudinea juridică, care este foarte importantă în cadrul dezvoltării acestor tehnologii în slujba creșterii economice și bunăstării cetățenilor noștri. Și uh, se pot trimite cereri pentru a face parte din acest grup de experți până pe 30 aprilie. Vă mulțumesc foarte mult! Doamnă Bergeron, doriți să interveniți? Da, vreau să mulțumesc tuturora. Domnul de Grandes Pascual uh, a rezumat foarte bine situația. Într-adevăr, un legiuitor trebuie să încerce să fie cu un pas înainte a tehnologiilor, să le ajute să evolueze, dar să protejeze și consumatorul și să nu frâneze aceste tehnologii în dezvoltarea lor, iar eu chiar mi-am dat seama că e vorba aici de ceva de viitor. Am fost atentă la ce ați spus și cred că marea problemă este atitudinea noastră față de drepturile de autor. Eu, prin uh, pregătirea mea, sunt foarte interesată uh, de protecția celor care creează opere. Fără aceștia n-ar exista nici civilizația noastră. Și, într-adevăr, printarea 3D este o, o oportunitate, oportunitate însă și pentru cei care fac obiecte și otra, contrafăcute. Pentru că dacă te apuci și copiezi o bijuterie de la Cartier, uh, este o situație, pentru că aici este vorba de o muncă foarte mare care e depusă de creatori. Iar dacă uh, faci o printare în 3D a unei bijuterii Cartier, valoarea este cea care provine pur și simplu din materiile prime folosite și ni, nimic altceva. Deci trebuie cumva ca creația originală inițială să fie protejată cumva. Pentru că a proteja creația înseamnă a proteja și civilizația. Vă mulțumesc foarte mult. Dacă îmi permiteți, vreau să repet că vom adopta acest raport pe 24 aprilie în comisia noastră. Continuăm cu punctul 6. E vorba de contractele de furnizare ale conținutului digital. Doamna Gebhard, dumneavoastră, luați cuvântul și numele celor doi coraportori. Um. Mulțumesc, domnule președinte. Negocierile în cadrul trialogului au fost pozitive. Vreau să-i mulțumesc uh, președinției bulgare, în mod special, care, iată, depunem mari eforturi pentru a face o muncă de convingere până la urmă printre statele membre, asta în scopul atingerii unui compromis. De la ultima ședință am mai făcut, am mai înregistrat niște progrese, în special în ceea ce privește valoarea actualizărilor și durata pentru care acestea sunt valabile. Am, ne-am tot certat pe tema aceasta și cred că până la urmă, iată, am ajuns la un rezultat pozitiv. Facem o dif- distinție între actualizările în domeniul securității și uh, celelalte tipuri de actualizări, care sunt și ele importante, dar uh, vizează conformitatea mai degrabă decât siguranța. Am discutat uh, de asemenea despre protecția datelor, despre regulamentul cadru privind protecția datelor și am ajuns uh, și pe tema aceasta la un compromis uh, acceptabil. Consiliul nu dorea o, nici măcar menționarea acestui regulament cadru în textul legislativ. Dar Parlamentul European a insistat întotdeauna pe marginea subiectului acestuia. Noi ne doream ca încălcările uh, acestui uh, regulament să, să fie uh, pedepsite în temeiul legii în vigoare. Și iată am reușit să impunem acest, acest, acest deziderat. Continuă însă discuția pe tema software-ului uh, de tip embedded. Noi nu ne-am dorit niciodată altceva decât includerea acestui tip de software în uh, regulile cu privire la conținutul digital. Am spus cât se poate de clar că uh, e inacceptabil ca uh, Uh, software-ul integrat în uh, dispozitiv să fie tratat altfel decât uh, actualizările. În cazul în care vor exista astfel de diferențe sau legi diferite în vigoare, nimeni nu-și va mai da seama care dintre legi se aplică. Nici consumatorii, nici operatorii, nici furnizorii. Și tocmai de aceea noi am spus întotdeauna că aplicațiile trebuie să fie tratate ca și conținut digital. Uh, Consiliul încă nu este de acord cu, cu noi, mai facem și noi uh, muncă de convingere. De data aceasta nu ne bucurăm de sprijinul uh, clar al Comisiei, care este și a dubitativă, dar în orice caz, din punctul nostru de vedere, subiectul este unul esențial. Un alt subiect pe marginea căruia nu am ajuns la un consens este armonizarea. Parlamentul European își dorește o armonizare de plină Asta cu atât mai mult cu cât uh, reguli de genul acesta există doar în Regatul Unit și în uh, țările de jos. Prin urmare, armonizarea de plină n-ar fi o problemă pentru majoritatea statelor membre. Uh, Consiliul, în același timp, însă consideră că o armonizare minimă ar fi suficientă. Deci, acestea sunt cele două puncte pe marginea cărora continuăm negocierile. Dar, pe ansamblu, aș vrea să vă spun că um, colaborarea cu Consiliul este una guvernată de spiritul uh, de un spirit pozitiv și, sinceră să fiu, am senzația că putem ajunge totuși la un rezultat final în timpul președinției uh, bulgare. Nu aș băga neapărat mâna în foc, dar cred că șansa există. Deci mai avem doar aceste două puncte de discutat. Celelalte puncte au fost deja tratate, am reușit să ajungem la un consens și oricum la un moment dat tot trebuie să ajungem la final. Uh, cred că acum ambele părți sunt presate de timp. Uh, ne dăm seama că e nevoie de reglementări, de dispoziții, uh, în special că vorbim despre un sector care se dezvoltă foarte rapid. Și încă ceva legat de conținutul integrat. Și anume, vedem că Bunurile care au astfel de conținut integrat reprezintă viitorul. Până la urmă, cu toții avem astfel de bunuri și tocmai de aceea eu consider că acest tip de software trebuie să fie uh, tratat uh, de dispozițiile privind uh, conținutul digital. De curând mi-am cumpărat uh, o nouă mașină de spălat sau un uscător de, de rufe și am descoperit cu stupoare că poate fi conectat la rețeaua Wi-Fi. Bine, n-am, n-am ajuns la etapa aceasta, oricum nu știu care ar fi uh, valoarea adăugată, dar în orice caz, iată, uh, genul acesta de produse fac parte din viața noastră cotidiană și tocmai de aceea nu trebuie să ne temem uh, de eventuale reglementări. Până la urmă, siguranța juridică este importantă importantă pentru toată lumea. Cam așa stau lucrurile, sper că v-am informat uh, bine și, vă voi con- uh, și voi continua să vă informez în viitor. Mulțumesc! Vă mulțumim pentru ve- veștile bune. Spune domnul președinte. Mai dorește cineva să intervină? This is not the case, maybe the commission. Mulțumesc foarte mult, comisia. Vă mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să spun că noi la comisie avem exact aceeași poziție ca cea a doamnei Gebhard, în sensul că s-au făcut progrese majore și ar fi bine să ajungem la un acord politic încă din timpul președinției bulgare cu toții să ne înhămăm la acest obiectiv, așa ar trebui să facem. Aș spune ceva în legătură cu acel uh, conținut tehnologic embedded și am discutat și despre printarea 3D, este clar că vom avea din ce în ce mai multe produse inteligente, digitalizate în viitor. Trebuie ca să existe o certitudine și claritate juridice în acest sens. Și Consiliul crede la fel, are aceeași abordare și tocmai Consiliul lucrează pe un uh, document neoficial la cererea Comisiei ca să vadă ce se poate face cu acest conținut uh, digital conținut în aparatura respectivă pentru a găsi sau pentru a defini niște reguli potrivite în materie. Important este ca aceste norme să funcționeze și asta în slujba cetățenilor consumatorilor. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc! nu mai văd nimeni să vrea să ia cuvântul, putem să terminăm cu acest subiect și trecem la punctul 7. Raport în legătură cu negocierile referitoare la regulamentul SAT-CAP. Eu prezidez echipa de negociere și vreau să vă spun că am avut un al doilea trilog la Strasburg el s-a întâmplat pe 13 martie împreună cu doamna ambasador Coleva, care reprezenta Consiliul. Am avut-o printre noi și pe doamna comisar Gabriel din partea Comisiei. S-au făcut o serie de progrese pentru că dosarul pusese pregătit din timp uh, pe plan tehnic, însă nu s-au făcut progrese substanțiale pe cele patru chestiuni considerate încă de la început ca fiind de natură politică. Majoritatea discuției trilaterale a fost consacrată așadar pentru a clarifica în continuare pozițiile fiecarei dintre cele trei instituții pe aceste patru politici, chestiuni politice, domeniul de aplicare, retransmitere, uh, injectarea directă și data aplicării. Lucrurile continuă să se miște pe plan tehnic și al treilea trialog va avea loc pe 17 aprilie la Strasburg. Asta e tot ce vreau să spun. Eu vă invit, stimați membrii, să comentați. Dacă nu doriți, putem să trecem la următorul punct. Continuăm cu punctul 8. E vorba de decizia de implementare a Comisiei care uh, permite autorizarea de punere pe piață conform regulamentului 726 per 2004 al unui anumit medicament numit Lamzede. Domnul Rode este raportor. Mi-a cerut să vă informez că nu obiectează la adoptarea acestui act de implementare sau de punere în aplicare, mai bine zis, și nu văd să fie obiecțiuni nici din sală, deci trecem mai departe. Punctul 9 e vorba de decizia punere în aplicare eh, din partea Comisiei care modifică autorizația de punere pe piață conferită prin decizia C 2014-5318 finală pentru alt medicament. Domnul Rode este și de această dată raportor. Mi-a cerut să vă informez că el nu are niciun fel de obiecțiuni împotriva adoptării acestui act de punere în aplicare. Nici colegii nu par să fie împotrivă. Am terminat cu punctul 9 și mergem la punctul 10. Aici este vorba de regulamentul de punere în aplicare al Comisiei care modifică regulamentul de punere în aplicare 1352 per 2013. Tot domnul Rode este raportor și tot așa el nu are nimic uh, împotriva adoptării acestui act de punere în aplicare și nici dumneavoastră nu păreți să vă opuneți acestui demers. Punctul 11, așadar. E vorba de actul delegat al Comisiei care completează regulamentul 2017 per 1001 care vizează marca UE și care abrogă regulamentul 2017 per 1430. Tot domnul Rode este raportor. Dânsul mi-a spus că nici aici nu are obiecțiuni împotriva adoptării acestui act delegat. Pe 23 martie, vineri, am, primit o, uh, am primit o scrisoare de la comisara Biancovska, care mi-a cerut uh, să declanșăm procedura de non-obiecțiune anticipată pe marginea acestui uh, subiect. Ieri s-a trimis o scrisoare către conferința Uh, președinților de comisii conform uh, regulilor din regulamentul de procedură aferent. Dacă nu sunt obiecțiuni, considerăm că și acest uh, subiect a fost finalizat la nivelul comisiei noastre. Secretariatul se va ocupa de partea de formalități pentru a supune proiectul de recomandări plenarei și respectiv pentru a trimite o scrisoare doamnei comisar Wikström nu, doamne, mă scuzați, doamnei uh, vicepreședinte a Parlamentului Wikstrom, nu văd că sunt nici aici comentarii, așadar putem să încheiem cu acest punct. Punctul 12, subsidiaritatea este doar un, pentru a vă informa și nu va fi discutat. Și acum trebuie să facem o pauză, pentru că mergem mult prea repede, suntem prea eficienți și am zis că votăm de la ora 11 încolo. Deci, din păcate, trebuie să facem o pauză de o oră. Asta e situația. Vă văd peste o oră. Domnul Trizogonos? Da, vă rog. Dacă doriți, putem să discutăm punctul 22? Acum, evaluarea aplicării legislației UE pe 2016. Nu știu ce cred colegii. Doriți să facem acest lucru? Se pare că da. Bun. În acest caz, Vorbim despre punctul 22, amendamente, monitorizarea aplicării legislației UE pe anul 2016. Domnul Crisogonos este raportor. Îi dăm cuvântul. Yes. So, uh, thank you, Chairman. Uh... Vă mulțumesc. Aș dori să-mi exprim recunoștința membrilor pentru amendamentele transmise. Și doresc să subliniez că majoritatea sunt binevenite din partea mea și acceptabile. Cred că sunt amendamente care îmbunătățesc considerabil textul pregătit de mine și sunt dispus să le accept pe majoritate. În orice caz, principalele chestiuni care apar în rapoartele mele din anii precedenți, se regăsesc și în raportul pentru anul 2016. Astfel că, bănuiesc și sper, să avem nu unanimitate, dar cel puțin un consens foarte larg privind toate aceste chestiuni, astfel cum s-a întâmplat cu textele din anii precedenți. Vă mulțumesc foarte mult. Dorește cineva să ia cuvântul? Doriți să exprimați un comentariu privind proiectul de raport? Dacă nu, comisia dorește să ia cuvântul? Nici comisia. În acest caz, mai rămâne doar să vă informez că adoptarea în cadrul jurii este programată pentru 23-24 aprilie a acestui an. Ceea ce înseamnă că putem închide subiectul 22. Și nu avem ce să facem, trebuie să luăm o pauză până la ora 11.